la cazuri de încălcare a drepturilor omului, democrației și statului de drept. Primul uh, subiect uh, se referă la libertatea de cult în Pakistan. Și dau cuvântul uh, raportorilor noștri, în primul rând, domnului Tanăc, pentru un minut. Um. Pakistan's inability to develop a... Uh, incapacitatea Pakistanului de a realiza o democrație durabilă a avut un impact grav asupra libertății religioase din această țară. Uh, s-a utilizat islamul pentru a utiliza autocrația și discriminarea minorităților, uh, dar au existat guver, recent eforturi ale guvernului de a remedia această situație. În mod normal, Constituția Pakistanului ocrătește libertatea de religie, dar îngăduie și persecuția minorităților Ahmadia și Shiit, lucru care se întâmplă zi de zi. Accentul pus pe identitatea religioasă a fost uh, baza creării Pakistanului, uh, dar din păcate creează un climat de intoleranță, se pare, și uh, violențe îndreptate împotriva mm, celor aparținători principalor grupuri religioase. Se predică uh, ura împotriva Occidentului și astfel s-a creat un climat în care extremismul înflorește și, din păcate, prea mulți cetățeni ai Uniunii Europene, inclusiv din propria mea țară, Marea Britanie, au trecut prin situații neplăcute. Uh, talibanii, o mișcare teroristă uh, cu intenții foarte clare, mai ales în ultima vreme, uh, bine, din fericire, atentatul plănuit de, ei de la Times Square a ieșuat, uh, își, spuneam că talibanii își găsesc uh, susținători în această țară, ar trebui lucrurile să stea tocmai din potrivă și această țară să se democratizeze. Mulțumesc și acum doamna Machi, un minut. ALDE, my group, welcomes. Grupul meu, grupul ALDE, salută uh, poziția uh, luată de către guvernul din Pakistan din noiembrie 2008 pentru protecția uh, minorităților religioase și sprijină poziția ministrului și Ministerului Federal pentru Minorități în Uh, decizia sa de a institui aceste comisii locale pentru armonia interreligioasă, pentru a promova dialogul între, între culte. Însă trebuie să se mai depună multe eforturi până să se asigure o libertate totală de cult în Pakistan. Conform uh, rapoartelor uh, unor ONG-uri, se pare că minoritățile din Pakistan nu se bucură de libertăți civile și de șanse egale în domeniul ocupării, a reprezentării politice și al educației. Prevederile legale sunt uh, foarte slabe și continuă să fie atacate, fapt care influențează persoanele uh, care practică toate culturile în uh, Pakistan. De asemenea, știm și că femeile din Pakistan fac obiectul uh, violenței casnice, uh, inclusiv uh, a violenței psihologice și nu numai fizice. Deci, încă mai avem foarte multe de făcut. Mulțumesc. Următoarea noastră autoare, doamna Corhola, un minut. Arvoisa puhenainen, Pakistania koskeva päätöslausumamme nostaa esiin jo... Mulțumesc, doamna președinte. Libertatea de religioasă în Pakistan este un element deosebit de interesant și important mai ales că ne uităm la prevederile codului penal în materie de uh, blasfemie. Guvernul actual a hotărât să aleagă o altă cale și trebuie să-l încurajăm pe această cale în care își dorește să respecte drepturile omului. Președintele Ali Zardari s-a întâlnit cu diferiți reprezentanți ai diferitelor culte religioase și a introdus chiar și o cotă de 5% de locuri de muncă rezervate minorităților religioase. A introdus de asemenea și o zi națională a minorităților. Toate aceste măsuri trebuie să fie susținute. Cu toate acestea, trebuie să fim atenți Uh, pentru că știm că încă se mai recrutează viitori teroriști în școlile unde se studiază uh, doar Coranul. Și trebuie să găsim o cale de a lupta împotriva terorismului uh, și asupra, împotriva ex, extremismului, cei care se află în culise. Ar fi o reușită deosebită dacă am reușit să facem acest lucru. Mulțumesc, doamna Geringer Teodenberg. Două minute. Jako przedstawiciele Mulțumesc, doamna președinte, în calitate de reprezentant unei de reprezentanți a unei comunități bazate pe toleranță, trebuie să combatem discriminarea chiar dacă ea se manifestă departe de granițele Uniunii Europene. Uh, eliminarea minorităților religioase de pe listele electorale, cum s-a întâmplat în Pakistan, este un exemplu clar de practici discriminatorii. Constituția Pakistanului Eh, împarte populația asta în două grupuri, musulmani și nemusulmani. Și în eh, pașapoartele cetățenilor pakistanezi eh, este figurează religia posesorului. Și musulmanii Ahmadiyya sunt discriminați pentru că nu pot să desfășoare activități publice. Legile privitoare la blasfemie sunt alt exemplu de același tip. Uniunea Europeană trebuie să uh, treacă acest subiect pe agenda mm, relațiilor noastre cu Islamabadul. Noi am semnat un acord de cooperare cu Pakistanul acum câțiva ani și 200 de milioane au fost uh, alocate, de euro au fost alocate acestui acord. Așa încât Pakistanul trebuie să ne spună dacă într-adevăr este pregătit pentru schimbări sistemice. În sfârșit, uh, știm, Constituția a fost uh, modificată și să sperăm că și alte prevederi ale, ale acesteia, care actualmente sunt clar discriminatorii, vor fi schimbate. Mulțumesc, uh, doamna Kim Nielsen, acum doamnă președinte. Libertatea de religie nu este asigurată în Pakistan. În anul nouă s-a constatat o creștere a atacurilor violente împotriva minorităților religioase, printre care și omucideri. Mai bine de 80% din populația minorităților trăiește sub pragul sărăciei. Totuși, acest lucru nu constituie singura problemă de încălcare a drepturilor omului în Pakistan restricționarea libertății de întâlnire, amenințări la adresa reprezentanților societății civile, arestarea liderilor sindicați, răpiri, uciderea jurnaliștilor. De când Pakistanul și-a declarat susținerea uh, la lupta împotriva terorismului declarată de către Statele Unite, sute chiar mii de persoane suspectate de legături cu grupurile teroriste au fost deținute în mod arbitrar. Uh, închideri fără bază legală, fără avocat, uh, închisori nedeclarate, dispariții forțate, proaste tratamente, tortură. În închisoarea de la Lahore, 451 de deținuți au fost uh, deținuți în 2009, uh, având în vedere că capacitatea de primire a închisorii era de 122 de deținuți. Ehm, de asemenea, violența la adresa femeilor, femei arse, femei arse cu acid, eh, căsătorii forțate, nici două minute, nici două ore, aș avea nevoie de două zile pentru a, deschi, a descrie calvarul prin care trec fetele și femeile din Pakistan. Și în acest context, Parlamentul, care militează pentru respectarea femeii, a libertății de conștiință și a drepturilor omului, se pregătește să, folosește no- să folosească noua sa eh, prerogativă de veto eh, în ce privește acordul acordul de readmitere între Pakistan și Uniunea Europeană, solicitând mai multe garanții cu privire la condițiile în care un astfel de acord de readmitere a resortisanților pakistanezi și afganistanilor care au tranzistat Pakistanul ar trebui să fie încheiat. Mulțumesc! Ultimul autor, domnul Higgins, un minut și jumătate. As... Mulțumesc, doamna președinte. Ca un socialist internațional, eu apăr dreptul fiecărui individ să aibă dreptul la libertatea religioasă și asta pe baza unui drept fundamental al omului, care, cu care nu ne putem juca, pe care nu le putem încălca. Ori oamenii din Pakistan, mai ales minoritățile religioase, sunt în momentul de față în, între două scaune, între stat și uh, modul în care societatea reacționează. De asemenea, se mai confruntă și cu dificultăți din partea talibanilor. Și vedeți că aici există o contradicție fundamentală. Noi milităm pentru drepturile omului aici, în Parlamentul European. Cerem să existe drepturile omului în Pakistan. Dar sprijinim războiul în Afganistan, care are, bineînțeles, consecințe și spre Pakistan. Și consecințe, bineînțeles, negative soarta civililor în, Afganisti- în Afganistan, bineînțeles având în vedere situația de acolo și ceea ce se întâmplă în Pakistan, este o soartă disperată și mii de civili sunt pur și simplu împinși în brațele unor uh, grupuri uh, de această natură. Dar la aceasta se mai adaugă și nivelul de sărăcie cu care se confruntă populația în momentul de față. Guvernul actual și anumite partide din opoziție încearcă să găsească o soluție, însă nu au un răspuns clar pentru populație. Și, bineînțeles, trebuie să ne ocupăm de persoanele cele mai sărace. Această muncă este absolut indispensabilă și organizațiile internaționale trebuie să dispună de fonduri pentru a putea face acest lucru, pentru a putea reuni întreaga populație uh, pentru a ieși din sărăcie și pentru a rezolva problemele. Mulțumesc și acum în numele grupurilor politice, mai întâi domnul Posselt din partea PPE, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pakistanul este un aliat important al uh, forțelor occidentale, deci trebuie să avem o atitudine critică, dar să vedem, uh, să încercăm să fim critici doar acolo când este cazul. Trebuie să respectăm uh, uh, Constituția Pakistanului Uh, precum uh, respectăm și pe cea Indiei, care este bazată pe hinduism. Uh, inițial, aceste țări aveau o tradiție tolerantă și această tradiție ar trebui reinstaurată. Mă refer la toleranța pentru toate minoritățile religioase, inclusiv creștinii. Ar trebui să subliniem acest lucru, pentru că dacă nu Europa, atunci cine altcineva va lua apărarea creștinilor? pentru că știm, rădăcinile Europei sunt creștine, așadar noi avem datoria de a duce această luptă. Sigur că respectăm rolul de frunte al Pakistanului în lumea islamică. Adesea acest rol este unul foarte constructiv și sunt convins că așa vor continua să fie lucrurile. Mulțumesc și din partea grupului de doamna Șache. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum au spus mai mulți colegi, femeile în Pakistan sunt abuzate și uh, asta sub scuza uh, violenței împotriva altor, asupra minorităților religioase. Uh, libertatea de credință este una deosebit de importantă și vedem că există un risc din cauza acestor legi ale blasfemiei și vedem că numele religiei libertatea individuală este reprimată și a existat de asemenea și o interzicere a unui blog de pe Facebook, uh, o tendință clară de a bloca anumite site-uri pe internet. De asemenea, uh, pe toți cei care au observații critice față de islam sau profetul Mahomet, de asemenea, sunt persecutați. E vorba de presiuni E vorba de presiuni și de uh, intervenții pentru a interzice anumite uh, site-uri de această natură. Da, din uh, sursele noastre de informații știm că uh, se, există o restricție a libertății mass media și libertatea de informare de asemenea nu este uh, respectată. Exista această posibilitate prin internet, însă vedem că acum și aceasta este restrânsă pentru că se impun tot felul de restricții, printre care utilizarea unui număr restrâns de limbi. Spre exemplu, cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea să-și exprime opiniile în mod liber, chiar dacă au uh, opinii critice. În Europa este evident că uh, um, avem dificultăți, uh, știm foarte bine care este situația jurnaliștilor și a celor care au făcut caricaturi, spre exemplu profetul Mahomet, uh, au fost deosebit de criticați aceștia au acum nevoie de protecție împotriva tuturor amenințărilor cu care se confruntă. Și atunci iată că a venit momentul ca noi în Uniunea Europeană să ne exprimăm în favoarea libertății de opinie și să ne exprimăm împotriva oricărei forme de extremism. Mulțumesc, doamnul Poreba, un minut. Wybory w roku przywróciły... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Alegerile din 2008 adus, au adus autorități democratice în Pakistan, însă situația nu este încă stabilă o parte de uh, o serie de încălcări uh, ale libertății de cult sunt încă înregistrate și noi trebuie să rămânem în continuare foarte vigilenți. Această cotă cu privire la uh, posturile de bugetari este foarte bună, însă nu este foarte clar dacă există reguli foarte clare și foarte bine aspectate în legătură cu drepturile minorităților. Un cuplu de creștini a fost condamnat la 25 de ani în închisoare doar pentru faptul că citea Biblia. În uh, statele și în zonele din nord se aplică legea Sharia, legea musulmană. Trebuie să continuăm să apărăm drepturile omului în Pakistan și să insistăm ca autoritățile din Pakistan să-și permită libertatea de cult pentru cetățeni. Vă mulțumesc, doamna Eva Svensson, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Sunt uh, de acord cu cele spuse de ante, antevorbitorii mei în legătură cu încălcările drepturilor omului din Pakistan și aș dori să mă refer în special la uh, persecuțiile la care sunt supuși uh, musulmanii Ahmadiyya E vorba aici de crime comise cu sânge rece împotriva acestei minorități. Ei sunt discriminați la toate nivelurile societății. Situația continuă încă și astăzi, în ciuda faptului că fostul guvern a, pro- a promis o îmbunătățire a situației. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, persecuțiile continuă și cred că e timpul ca și comunitatea internațională uh, cu, și Uniunea Europeană uh, să intervină pentru a împiedica aceste atacuri comise împotriva Ahmad, comunității Ahmadia din Pakistan. Mulțumesc și acum din partea grupului EFD, domnul Belder. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Odată cu uh, fondarea statului Pakistan, părintele acestui stat a spus că unul dintre principiile de bază ale statului ar fi ca toți cetățenii să bucure de drepturi egale, însă Mulți, uh, multe minorități religioase sunt, uh, fac obiectul intimidărilor, atât în uh, orașe cât și în zonele rurale. Iar sistemul juridic din Pakistan menționează această situație foarte precară, asistăm la o adevărată islamizare a uh, societății de la sfârșitul anilor 70, fapt care a, uh, bineînțeles că a exacerbat uh, opoziția minorității creștine în Pakistan. Avem, există și aceste legi privind blasfemia care au fost promulgate în anii 80, care îngreunează viața nemusulmanilor de asemenea, un alt fapt foarte, foarte alarmant îl reprezintă faptul că aceste legi pot duce la uh, sentința cu viața, închisoarea pe viață, dacă nu chiar pedeapsa capitală pentru uh, minoritatea creștină, de exemplu. Deci, uh, pe baza mărturiei unui musulman, un creștin poate să fie pur și simplu executat. Iată, deci, o situație care duce la un climat de teroare și de angoasă. Uh, foarte multe uh, persoane sunt uh, în închisoare fără un drept la o judecată echitabilă sau un drept de la apărare. E de datoria noastră, deci, să ne asigurăm că autoritățile din Pakistan elimină aceste forme de discriminare împotriva libertății de cult. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem la vorbitorii numele propriu, doamna Andrichiene, pentru un minut. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Constituția Pakistanului face diferența între cei care sunt musulmani și cei care nu sunt musulmani. Și iată că aici ne confruntăm cu o discriminare pe baza de religie. În acest context trebuie să amintim că în decembrie 2009 președintele Asif Ali Zardari a Um, exprimat din nou dorința partidului său să ocrotească minoritățile, ca aceștia, să, reprezentanții acestora să fie tratați drept cetățeni normali. Și um, agenții independente estimă faptul că uh, minoritățile nu au oportunități egale în ceea ce privește uh, reprezentarea politică, educație și acces la locuri de muncă ca și ceilalți cetățeni. Și vedem că există probleme. Bineînțeles, nu avem timp să intrăm acum în detalii, însă există suficient teren de îngrijorare din acest, această privință. Aș vrea să subliniez contradicția care există între angajamentele luate de guvern pentru libertatea de credință și religie și modul în care țara este organizată uh, și dorința aceasta de a uh, combate blasfemia religioasă, subiect care a fost abordat și la Consiliul ONU. În uh, Există o contradicție între uh, Declarația Drepturilor Omului, care protejează toți cetățenii, și aceste legi referitoare la defaimarea religiilor. Mulțumesc. Aș dori să vă amintesc că nu vom avea timp suficient la dispoziție dacă toată lumea depășește timpul de intervenție ce a fost uh, acordat. Și atunci nu, poate că nu vom reuși să avem uh, perioada de catch the eye. Vă rog, domnul Janaki. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, americanii spun că uh, nimic pe lumea asta nu este grat, gratuit nu putem să ne permitem să alocăm uh, unor țări ca Pakistanul 200.000 de euro fără să cerem nimic în schimb. Haideți să, să facem presiuni, haideți să le cerem uh, să adopte standarde similare cu cele pe care noi le considerăm a fi normale pentru societatea noastră. În Pakistan de ani, de zile, se înregistrează persecuții ale persoanelor nemusulmane, inclusiv uh, a minorității creștine. E o situație absolut intolerabilă. Vorbim adesea de minorități religioase sau de alt, de alt tip în Europa și în țări terțe. Haideți să ne ridicăm în apărarea minorităților creștine, dar nu numai creștine, din Pakistan Sigur că asta nu este singura problemă cu care se confruntă Pakistanul, dar este uh, o problemă care sporește instabilitatea uh, țării. Mulțumesc, domnul Șogor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că Pakistanul este un uh, partener strategic în uh, lupta noastră împotriva terorismului și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a apăra uh, securitatea cetățenilor europeni. Pe de altă parte, știm că în Pakistan există o, o atitudine foarte diferită față de minoritățile religioase, față de cea din Europa sau în uh, uh democrațiile occidentale. Europa nu poate să stea cu mâinile în sân în condițiile în care drepturile omului sunt încălcate în mod grosolan în anumite zone din lume. Deci uh, trebuie să ne exercităm uh, presiune chiar dacă e vorba de un partener uh, strategic. Uniunea Europeană poate fi credibilă, trăgând la răspundere stărtețe, doar dacă ea reușească să rezolve problema minorităților etnice și religioase de pe teritoriul său. E foarte clar că una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene este să protejeze minoritățile etnice și religioase și uh, Uniunea Europeană ar trebui să facă curățenie în primul rând la uh, ea în ogradă, ar trebui să aplice aceste reguli în primul rând pe teritoriul său și abia după aceea am putea să-i tragem la răspundere pe partenerii noștri pentru realizări în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Ziobro, un minut, nu mai mult, vă rog. Pani przewodnicząca, z uznaniem przyjmujemy fakt, że Pakistan jest... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, acceptăm faptul că Pakistanul participă la lupta împotriva terorismului, dar acest lucru nu trebuie să servească drept pretext pentru a ascunde alte lucruri. În această țară există încălcări drastice ale drepturilor omului, ale libertății religioase, mai ales a libertățile creștinilor. Deseori avem informații referitoare la persecuții, chiar și asasinate. Se ard vii oameni, oameni creștini, doar din cauza faptului că sunt creștini. Aceste informații, bineînțeles, suscită nedumeriri și întrebări. Cum se face? Cum este posibil așa ceva într-o țară atât de importantă, care are un rol atât de important în lupta împotriva terorismului? Astfel de evenimente sunt încă posibile. Problema este că autoritățile sunt responsabile de această atmosferă generală. Știm că există aceste legi ale blasfemiei. Ei bine, justiția, politic, uh, poliția nu își îndeplinesc misiunea. E nevoie de o schimbare notabilă atitudine Uniunii Europene față de această țară. Mulțumesc, Kassler, un minut. Weltweit sind circa 75 bis 8 Mulțumesc, doamnă președinte. 75 până la 80% din creștinii din lumea întreagă suferă persecuții. Noi aici, cei din Parlamentul European, încercăm să apărăm drepturile omului. Așadar, cred că E păcat că liberalii și stânga din Parlament uh, închid ochii la soarta creștinilor din întreaga lume. Uh, mă bucură faptul că avem aici o rezoluție în legătură cu situația groaznică din Pakistan. 95% din populația Pakistanului uh, aparține de religia musulmană, restul sunt creștini și de religie hindi. în calitate de creștin, vă atrag atenția asupra violențelor uh, Uh, actelor de violență împotriva, îndreptate împotriva creștinilor în Pakistan. Uh, lumea liberă trebuie să se împotrivească acestei situații. Noi cooperăm cu Pakistanul. Pe viitor, cred că va trebui să stabilim uh, un criteriu foarte clar și să insistăm pe libertatea religioasă. Președinte, mulțumesc. Am mai multe cereri de luare de cuvânt decât ne putem permite. Voi lua patru vorbitori pentru cash DI. În primul rând, domnul Galer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, în fiecare țară, la, când discutăm situația asta, trebuie să ne gândim uh, de unde vine această țară și dacă evoluează în direcția potrivită sau nu. Eu am fost observator la ultima rundă de alegeri în urmă cu doi ani și am, uh, în raportul final, am făcut o serie de recomandări și mă bucur de faptul că Pakistanul a reușit să pună în aplicare o serie de recomandări din raportul meu. De exemplu, în ce privește Convenția Internațională referitoare la drepturile politice și civile, ea a fost uh, uh adoptată. De asemenea, Pakistanul e parte semnatară la Convenția împotriva torturii. cu excepția uh, discriminării uh, minorităților uh, religioase, putem spune doar vorbe frumoase despre Pakistan. În ce privește uh, minoritatea musulmană Ahmadia, ea are liste electorale separate. Dacă ar face parte din listele comune, am observat cu adevărat că se combate discriminarea acolo. Vă mulțumesc. Minäkin tapasin tällä. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă spun că această, în această săptămână am avut ocazia să am o întrevedere cu ministrul minorităților din Pakistan și sunt convinsă că el încearcă să găsească o soluție uh, de înțelegere pașnică între diferitele grupuri uh, religioase. Dar asta nu răspunde la o întrebare și anume de ce Pakistanul, în cadrul uh, Națiunilor Unite, în cadrul uh, Comisiei pentru Drepturile Omului din Națiunile Unite, nu a uh, prevăzut astfel de reguli de respectare a drepturilor pentru minorități, uh, mai ales minorități religioase, pentru că ar fi fost instrumentul cel mai bun pentru ca diferitele credințe religioase și reprezentanții acestora să se poată uh, apropia unii de alții. E nevoie de reguli noi care să fie adoptate în cadrul Națiunilor Unite. Însă pentru asta e nevoie de o schimbare a uh, situației, care este dramatică. Mulțumesc, domnul Kuski. Mulțumesc, doamnă președintă. Aici nu trebuie făcute greșeli. E foarte bine că guvernul Pakistan ia măsuri pentru apărarea uh, drepturilor minorităților, de exemplu acea cotă de 5% în posturile publice. Uh, E bine, de asemenea, că se vor rezerva, s-a declarat că se vor rezerva locuri în Senat pentru uh, reprezentanța minorităților și pentru femei, dar or, trebuie făcut ceva cu toate acestea. Guvernul uh, Pakistanului trebuie să ia măsuri în legătură cu legea aceasta a blasfemiei. Uh, pedeapsa capitală este adesea folosită în sprijinirea cenzurii și în persecutarea uh, membrilor minorităților. Codul penal al Pakistanului trebuie de asemenea modificat pentru că pedeapsa capitală se aplică celor care sunt găsiți vinovați de blasfemie. Asta în secolul 21. Uh, nu mai putem permite uh, acest lucru. Doamna Băsescu acum. Mulțumesc după aproape nouă ani de dictatură militară alegerile din două mii opt din pakistan au însemnat începutul unui proces de democratizare a acestei ări. din păcate doamna benazir bhutto a fost asasinată cu câteva săptămâni înainte de alegeri. acestea au fost câtigate de partidul popular din pakistan pe care ea îl conducea dei minorităile din pakistan întâmpină o serie de probleme sub conducerea actualului guvern au fost iniiate mai multe măsuri pozitive a fost promovat dialogul intercultural s a stabilit o cotă de cinci pentru minorităi în administraia federală i au fost recunoscute unele sărbători legale musulmane este lăudabil angajamentul guvernului pakistanez de a acorda locuri în senat minorităților. în final aș dori să subliniez importanța deosebită pe care pakistanul o are în lupta împotriva terorismului și a extremismului. Vă mulțumesc. mulțumesc. Îmi pare rău pentru persoanele cărora nu le pot da cuvântul. Aș dori uh, să dau cuvântul acum domnului comisar. Vă rog, aveți cuvântul pentru o reacție. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația uh, minorităților religioase în Pakistan și Constituția Pakistanului recunoaște libertatea de credință și prevede faptul că statul este cel care trebuie să garanteze drepturile minorităților. Pakistanul a înregistrat progrese în ultima vreme, adoptarea noii Constituții care întărește rolul adunărilor parlamentare uh, din uh, Pakistan, progrese instituționale în ce privește drepturile omului, mai ales prin instaurarea unui minister al drepturilor omului și un minister al uh, minorităților. O comisie națională independentă, independentă pentru drepturile omului este în curs de instaurare. Pe de altă parte, Pakistanul a ratificat pactul internațional referitor la drepturile civile și politice și este parte semnătoare la Convenția împotriva torturii și a tratamentelor inumane și degradante. Iată, deci, pas, pași în direcția cea bună, dar cu condiția ca aceste instrumente să fie și aplicate, aplicate în mod eficient. Însă, Pakistanul trebuie să își multiplice eforturile pentru a asigura o mai bună integrare a minorităților religioase și minoritatea creștină în sânul structurilor sociale, economice și politice. Reputația internațională a acestei țări a fost pătată din cauza unor incidente precum cele care au avut loc anul trecut, în momentul în care creștini au fost arși vii uh, cu ocazia unor atacuri uh, din partea extremiștilor împotriva unei biserici sau atacuri împotriva șiiților și modul în care aceștia sunt discriminați ca și comunitatea ah- ahmadișilor. Uniunea Europeană a utilizat în mod sistematic dialogul politic cu Pakistanul, tocmai pentru a sublinia aceste chestiuni legate de drepturile omului. De asemenea, am întreprins mai multe demersuri diplomatice la care se adaugă din 2007 încoace un dialog referitor la drepturile omului în cadrul acordului de cooperare cu Pakistanul, care prevește, prevede ca un astfel de dialog să aibă uh, loc în mod repetat cu ocazia acestui dialog, Uniunea Europeană a insistat întotdeauna ca drepturile individuale și ale drepturile minorităților să fie respectate. În cadrul acestui dialog referitor la drepturile omului, Uniunea Europeană a repetat în mai multe rânduri, pe lângă reprezentanții guvernului uh, pakistanez, modul în care se aplică legea blasfemiei. Se pare că o denumire neobișnuită uh, și, în plus de aceasta, majoritatea acuzaților, din câte se pare, ar fi uh, musulmani. Dar Uh, se pare de asemenea că și această, aceste legi sunt aplicate de mai multe ori împotriva minorităților decât împotriva musulmanilor pentru a rezolva și a, uh, anumite probleme, uh, anumite conflicte de tip individual. Clara unei comisii pentru drepturile omului și pentru uh, Drepturile minorităților trebuie să fie salutate. În momentul de față se discută uh, situația drepturilor omului și situația minorităților uh, în dialogul UE și uh, Pakistan. Bineînțeles, mai există și alte posibilități pentru a evoca aceste subiecte, spre exemplu pe data de 4 iunie, în momentul în care va avea loc un summit UE-Pakistan mare majoritate a populației pakistaneze nu are acces la educație și la îngrijire de bază, iar prin cooperarea și ajutorul pentru cooperare care îl furnizează Comisia Europeană, punem accentul pe accesul la educație și învățământ. Și am speranța că pe termen mijlociu acest lucru va duce la o atitudine mai tolerantă vis-a-vis -vis de libertatea religioasă. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Am primit mai multe moțiuni de rezoluție, iar dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc imediat după ce terminăm toate dezbaterile în această după amiază. Următorul punct pe ordinea de zi